Ja, darf ich? Genau. Es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt gleich anfangen können. Ar fi foarte important să începem imediat. Trebuie să începem cât se poate de repede la audierea noastră cu Beiul. Domnul director Kun, Fei și din partea Asociației Băncilor Publice, Bun venit! Aș dori să salut președintele, președintele Comisiei pentru Bugete, domnul Arciui, și dau cuvântul imediat domnului Arciui. La BUI. Merci. Eh bien, on va aller tout de suite à la BUI. Mulțumesc foarte mult, da, putem imediat să dăm și cuvântul BEI-ului. Je vous en prie, Madame la Présidente. Alors là, so, Hakun, Herr Kuhn, sind Sie schon sprechbereit? Domnule Kuhn, puteți lua cuvântul deja? Știți că aveți doar 5 minute pentru cele 300 de slide-uri pe care le aveți, poate e cam puțin. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă prezint uh, grupul uh, BEI și propunerea noastră pentru măsuri de reglementare și am câteva slide-uri, nu știu dacă se pot vedea pe ecran. Se poate? Haideți, așteptăm să se vadă pe ecran. Știm cine este BEI-ul, știm de unde doriți să porniți, încotro vreți să mergeți, deci haideți să vorbim direct despre normele financiare pentru că nu-i nevoie să ne spuneți toată istoria beiului. Trecem direct la slide-ul numărul 4, care vorbește de rolul nostru la implementarea garanțiilor bugetare și alte roluri pe care le avem uh, în uh, Uniunea Europeană. BEI-ul este cel mai mare implementator al bugetului european și uh, are mandate foarte diverse în legătură cu Uniunea Europeană. Avem 35 de mandate, 40 de miliarde de euro în garanții de la bugetul UE. Facem acest lucru prin management direct și indirect și prin activitatea noastră, ambiția noastră este să obținem un efect de multiplicator foarte ridicat și costuri cât se poate mai de mici pentru contribuabilul european. E foarte important să înțelegem că orice modificare în legislație, din cauza mandatului atât de mare pe care îl gestionăm, poate să aibă implicații foarte grave asupra implementării proiectelor. Iată de ce ne luăm acest rol foarte în serios și ne uităm cu mare atenție la uh, schimbările pe care le-am propus. În general, acum uh, putem spune, după cum vedeți pe acest slide, că noi ne vedem ca partenerul natural, direct, pentru implementarea garanțiilor pentru bugetul UE și altor mandate legate de buget, pentru că suntem o organizație prevăzută în tratate, în ADN-ul nostru avem toate obiectivele politicilor europene și, de asemenea, urmărim sisteme de control și de auditare care sunt prevăzute de asemenea în tratatele UE. De aceea e foarte important, pentru că suntem singurul institut financiar din lume care urmărește pas cu pas obiectivele europene, politicile și standardele europene și avem un sistem de control uh, aferent pentru a putea avea o transparență și control total al bugetului european. Nu există nimeni care să mai aibă acest mandat. Noi ne vedem deci ca partenerul natural al Uniunii Europene și tocmai pentru că suntem așa un animal ciudat care trebuie să aplice standarde europene, suntem și un partener foarte natural pentru statele membre, pentru autorități, bănci regionale și bănci naționale, care colaborează cu noi și implementează împreună cu noi proiectele Uniunii în cadrul portofoliului instrumentelor financiare. Acum ajungem la îmbunătățirile pe care le propunem noi la legislație. În primul rând, din cauza rolului nostru specific și unic, ca organizație prevăzută în tratatele UE, apreciem uh, considerentul 142 care ne oferă o recunoaștere specifică pentru expertiza de implementare a instrumentelor financiare în numele Uniunii Europene. Noi salutăm de asemenea și mai multe măsuri de simplificare în textul legislativ, adică armonizarea reportării și aceasta fără a dăuna calității raportării. Este foarte important să armonizăm și este important să reducem birocrația fără să creăm alta nouă, să asigurăm însă un control total și o transparență totală față de bugetul UE. În același timp, vrem să um, ținem cont de necesitatea de a simplifica, de obligația de a publica orice simplificare, mai ales pentru IMM-uri. În al treilea rând, salutăm faptul că un instrument financiar, dacă folosește um, uh, acționari, să zicem, minoritari, dar care au legătură cu bugetul european, trebuie să se aplice o legislație proporționată față de aceste legi. De asemenea, apreciem armonizarea um, reflow-ului și facilitarea fondurilor structurale FACE și ESIF, care um, sunt, de fapt, combinarea regulilor de care vorbeam și înainte și care vor ajuta la folosirea mai bună a acestor surse de finanțare. Am dorit de asemenea să mai uh, ne exprimăm uh, mulțumirile pentru extinderea inițiativei acesteia și dincolo de 2017. Aș dori să subliniez câteva puncte importante când e vorba de continuitatea uh, în domeniul afacerilor, pentru că BEI-ul are foarte multe ex- foarte multă experiență în ceea ce privește instrumentele financiare europene și bugetul european, e foarte important să nu schimbăm regulile în timp ce suntem în curs. Trebuie de aceea să subliniem că trebuie să existe o continuitate până la următoarea perioadă bugetară. E foarte important um, să nu se schimbe regulile. E foarte important ca și uh, mandatul de uh, împrumut pe care de acordarea împrumuturilor pe care îl are BEI-ul, dar și FACE-ul să nu uh, să, să fie um, folosit și după 2020, în CFM-urile de după 2020, ceea ce însă aduce cu sine schimbări necesare, ceea ce ar putea să crească costurile și să încetinească lucrurile. De aceea suntem recunoscători că nu se aplică acum aceste modificări, ci după 2020. Am vrea să subliniem de asemenea că BEI-ul are anumite rezerve față de necesitatea de a implementa schimbările acum când ele se vor aplica de-abia după 2020. Însă e foarte important să avem un singur set de reguli, ceea ce apreciem și înțelegem această necesitate. Înainte să îmi termin intervenția, aș dori să vă spun că gestiunea riscului sănătoasă rămâne un aspect foarte important pentru noi. Noi considerăm că toate toate activitățile legate de gestiunea valorilor um, trebuie să continue cu un efect de multiplicator, să se bazeze pe experiența BEI și să se desfășoare în cadrul pe care l-am stabilit bineînțeles, având în vedere uh, atingerea obiectivelor. Vreau să lăsăm și timp pentru discuții și întrebări și de aceea um, e foarte important să facem această explicație la început ca să ne putem baza întrebările și pe această uh, prezentare. Mulțumesc! Much. Mulțumesc! Fondul European de Investiții este lângă dumneavoastră și dau cuvântul. Da, mulțumesc. În legătură cu Fondul European de Investiții, aș vrea să vă rog să puneți prezentarea pe slide-uri, pentru că aș vrea să subliniez posibilitatea de a combina ESIF-ul cu Face-ul. Deci, dacă puteți să mă ajutați cu slide-uri articolul 48.1c uh, al regulamentului, 38.1c și articolul 9.39a este salutat de către BEI în general și de către Fondul European de Investiții în mod specific. De ce spunem acest lucru? Pentru că noi considerăm că prin acest nou articol 39 posibilitatea de a combina um, Fondul European de Investiții, FEI-ul cu, feis ul va aduce la un efect benefic și, după cum vedeți, efectul de multiplicator va fi mai mare uh, odată cu contribuțiile mm, ESIF și uh, la politica de coeziune se va vedea pozitiv acest lucru. După cum vedeți aici, cu verde, ESIF-ul pe schema mea va putea să ajute la implementarea Uh, proiectelor și va aduce o finanțare suplimentară, mai ales uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Vedeți aici, aici mă bazez pe inițiativa IMM-urilor pe care am pus-o deja în aplicare. Am uh, luat aici două exemple, dar am putut să repetăm experiența și în Bulgaria, România, Finlanda, sau Italia. Vedeți eh, și aici un cazul Spaniei, un caz mai un stat mare, stat membru mare, dar și Malta, un stat mic. În Spania, în perioada de programare 2014-2020, finanțăm deja 35.000 de împrumuturi, aproximativ 33.000 de IMM-uri au fost deja finanțate datorită inițiativei noastre. Menționăm uh, acest fapt pentru că e vorba de o combinație de resurse din partea BEI și a grupului BEI și mai multe regiuni din Spania au contribuit la finanțare. Noi considerăm că combinația ESIF și FACE este una foarte binevenită și aduce o complementaritate și nu o concurență între aceste două instrumente financiare. Altceva, posibilitatea de a coopta o bancă publică națională pe lângă BEI este un lucru foarte bun, zicem noi. Și din nou vreau să știu că mă repet, dar e foarte important să um, avem o complementaritate cu politicile de coeziune. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la fondurile BPI, la BPI France și o să-i dau cuvântul reprezentantei băncii la Bruxelles. Vă rog. Bună ziua! vin din partea biroului de reprezentare BPI France la Bruxelles și aș vrea să încep cu direct prezentarea mea la slide-ul numărul 6, pentru că nu avem prea mult timp. Și anume, din punct de vedere introducere, vreau să spun doar un cuvânt despre BPI France. Vreau să vă spun că este banca publică de investiții în Franța, cărei misiune este facilitarea accesului la investiții la întreprinderi și uh, facilitarea dezvoltării economice în Franța. PPI France are particularitatea de a lucra într-o rețea regională de birouri locale foarte bine conectate, ceea ce ne permite o cunoaștere foarte bună a actorilor locale, a întreprinderilor și a nevoilor pieții. De peste 15 ani suntem implicați în gestiunea fondurilor europene la diferite niveluri, fie că e vorba de fonduri structurale pe care le gestionăm în cadrul uh, unor regiuni din Franța. 150 de milioane de euro, de exemplu, de la FEDER au fost mobilizate în uh, perioada 2007-2013 de către BPI Franța în mare parte acestea în formă de instrumente financiare. Am avut de asemenea și o experiență cu programele europene de gestiune centralizată prin intermediul programului de garanție de care beneficiem noi. În ceea ce privește revizuirea regulamentului financiar, câteva cuvinte de introducere înainte să vă prezint propunerile noastre pe acest subiect. În legătură cu revizuirea, regulamentul uh, financiar prevede așadar ca fondurile europene de astăzi, mai ales fondurile structurale, să nu se mai confrunte, să nu mai, facă, să nu mai fie atât de um, piedicate de anumite provocări cu care ne pe care ne întâlnim acum. Există foarte multe dificultăți, de exemplu, de a uh, aplica aceste fonduri, de a le absorbi și avem multe întârzieri la fața locului. Instrumentele financiare care folosesc fonduri structurale, de asemenea, atrag foarte greu investitorii privați uh, ceea ce se întâmplă mai ales din cauza complexității regulilor care se aplică gestiunii acestor fonduri. În contextul pe care vi-l menționam, există regulamentul Omnibus care integrează regulamentul financiar, dar și reguli comune și prevederi comune care se aplică fondurilor structurale și acestea sunt foarte binevenite pentru a flexibiliza situația. Nu vreau să revin asupra punctelor pozitive neapărat pe care uh, le găsim în revizuirea aceasta, dar vreau să mă concentrez pe patru puncte principale pe care vreau să vi le transmit, care ni se par tocmai că lipsesc, mi se pare că lipsesc în această revizuire și care ar permite, după părerea noastră, să îmbunătățim flexibilitatea în utilizarea fondurilor structurale în instrumentele uh, de inginerie financiară. Primul punct ideea de a integra avansurile recuperabile în regulamentul financiar. Aceste avansuri sunt instrumente financiare care astăzi sunt folosite în mai multe state membre pentru a susține proiecte de inovare. În fază de demaraj, de obicei, la începutul proiectului, e vorba de instrumente cu risc partajat care astăzi nu sunt definite de fapt în regulamentul financiar, nu sunt definite nici măcar în regulamentul cu privire la fondurile structurale, dar care au caracteristicile unor instrumente financiare, chiar toate caracteristicile acestora. E vorba deci de un avans care este acordat unei întreprinderi care este rambursat în caz de succes al proiectului în mod integral și în cazul eșecului sunt rambursate într-o, cu o sumă forfetară. Faptul că definiția de astăzi a acestor avansuri recuperabile este absentă în regulamentul financiar ne împiedică să mobilizăm acest instrument în serviciul întreprinderilor care sunt inovatoare pe piață. Și deci e păcat că nu-l putem folosi, pentru că regulamentele cu privire la ajutoarele de stat pentru inovare fac referire exact la aceste avansuri recuperabile care sunt în documentul la care mă refer, așa zise, instrumente financiare. Deci nu există o armonizare a definiției și nici a reglementărilor și noi cerem de aceea să integrăm explicit definiția avansurilor recuperabile în regulamentul financiar pentru a putea acoperi această lacună și propunem de asemenea să se preia definiția care este prevăzută deja în regulamentele pentru ajutoarele de stat. Deci acolo sunt deja definite și deci putem să o preluăm direct. Există și un regulament cadru pentru ajutoarele de stat pentru firmele inovatoare care uh, au potențial. A doua propunere pe care o facem noi de îmbunătățire se referă la îmbunătățirea siguranței juridice a intermediarilor financiari. În momentul de față, intermediarii financiari care gestionează așadar fondurile, de exemplu în numele autorității de management, se lovesc de, de foarte multe probleme și de complexitatea interpretării regulamentului existent. Această incertitudine juridică este un obstacol în folosirea simplă și eficientă a instrumentelor financiare pe teren. Și deci o soluție pe care noi o propunem aici e una simplă și anume să permitem intermediarilor financiari, deci băncilor publice de investiții mai ales, care au un mandat public de gestiune a fondurilor europene, să mandateze spre evaluare sau să evalueze ele și să omologheze procedurile lor și procesele lor de gestiune care implică fonduri structurale și implică, deci, Comisia Europeană. Deci, e un pic ceea ce se întâmplă cu FEI-ul și cu Banca Europeană de Investiții în momentul de față. Comisia recunoaște o procedură de control a gestiunii fondurilor uh, FACE și a fondurilor structurale, permițând o folosire eficientă a acestor fonduri la nivel local. Deci pe, noi permitem, noi propunem să facem același lucru și cu băncile publice de investiții pentru ca să putem să asigurăm deci condițiile în care se desfășoară gestiunea acestor fonduri. A treia propunere Aceste prime două propuneri, de fapt, pe care vi le-am prezentat, făceau referire la regulamentul financiar, iar următoarele două, pe care le prezint acum, se referă mai degrabă la fondurile structurale ca atare. CPR-urile, adică Common Provision Rules. E vorba aici de simplificarea unor condiții de justificare în folosirea fondurilor ESIF, uh, E vorba de instrumente financiare mai ales. E vorba de un instrument de inginerie financiară aici, care implică un regul, un, o rambursare de către beneficiar, care sunt de obicei întreprinderi, și deci e vorba de o facilitare în uh, gestiunea acestor fonduri și de a permite un control ex ante al eligibilității beneficiarului și al proiectului cu care el se prezintă și apoi o limitare în colectarea justificativelor care să, se, uh, să fie lăsate pentru controlul ex post cum sunt ele prevăzute în uh, regulamentul privind dispozițiile comune CPR. Am făcut o propunere de amendament pe care o să o vedeți aici pe ecran și ideea noastră este tocmai de a securiza condițiile de gestiune și de a ușura elementele de justificare necesare pentru acordarea finanțării, asigurând în același timp totuși un control expost robust și în același timp și fiabil. A patra propunere și ultima referire la articolul 38 din CPR, din regulamentul uh, dispozițiilor comune, care permite autorităților de gestiune să selecționeze băncile publice de investiții direct. Noi suntem foarte bucuroși să vedem această modificare prin articolul uh, nou care a fost integrat regulamentului CPR E o vorba de un subiect care se discută în momentul de față la Consiliu. Cred că lista criteriilor e foarte corectă din punct de vedere al dreptului concurenței, însă la penultimul aliniat care este propus de Consiliu și care consideră că trebuie să poți justifica utilizarea fondurilor structurale pentru a arăta că ele nu finanțează activități concurențiale, e foarte interesant, dar e foarte periculos din punct de vedere juridic, ni se pare nouă. Pentru că noțiunea de beneficiu direct sau beneficiu indirect e foarte vagă. Ni se pare că trebuie tăiată referința, mai ales referire la beneficiile indirecte, pentru că e foarte greu de justificat și foarte greu de probat ce este un astfel de beneficiu din punct de vedere operațional și creează o incertitudine juridică. Noi nu vedem prea bine ce vrea Consiliul să atingă prin formularea respectivă și prin referire la beneficiul indirect. Și un ultim punct. Noi propunem ca articolul 38, care permite deci o selecționare directă a băncilor de investiție, ar trebui să se facă retroactiv pentru a evita obstacole în calea punerii în aplicare a proiectelor pe perioada care se va derula între acum și adoptarea definitivă a textului. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, a fost foarte hardcore, ar spune. Oricum, domnul Muso, pentru comisie, doriți să spuneți ceva? după aceste prezentări? Șade. Păcat că nu vreți. Colegii dumneavoastră, poate? Sau domnul uh, Ashworth, raportor și cu mine, noi suntem fără cuvinte, am rămas fără cuvinte. Da, domnule Ashworth, vă dau cuvântul, vă rog. Um, <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte și vreau să mulțumesc și intervenienților pentru sugestiile făcute și ideile prezentate. Uh, s-au preluat multe din ideile pe care le-am subliniat în ceea ce privește avansurile replătibile, rambursabile. Aici e nevoie poate de oarecare claritate suplimentară. Apoi, nesiguranța juridică de asemenea a fost evocată și apoi un exercițiu de echilibru pe care trebuie să-l facem în ceea ce privește legislația, în așa fel încât aceasta să fie corectă. Să înlăturăm obstacole obstacole de acces, în calea accesului și, evident, să întărim um, gestiunea și controlul. Un alt aspect la care vreau să mă refer. Mai întâi, salut comentariile făcute în ceea ce vrește legătura care există între FACE și EFSI și felul în care sunt repartizate cele două fonduri, dar Aș vrea să repet ceea ce mi s-a spus deja uh, din partea colegilor în Parlament, și anume că în mare colegii înțeleg foarte bine care sunt sinergiile de gestionare ce pot fi astfel realizate. Cu toate acestea există îngrijorări, și anume că e vorba de două tipuri de fonduri foarte diferite. Unul, prin natura sa, va fi mai expus riscului comparativ cu celălalt. Așa că, deși înțelegem gestiunile, sinergiile de gestiune, întrebarea este cât de eficientă va fi o astfel de gestiune comună. Apoi, comentarii din partea Comisiei Regi, și anume utilizarea sistemului de blending, care s-ar putea uh, să uh, pună probleme și aș vrea să știu care este părerea intervenienților pe acest aspect. Apoi, un alt lucru. Am vorbit destul de mult despre performanță de, în, buget, în realizarea bugetului aici în Parlament, dar mie mi s-a părut întotdeauna că asta prin sine conține și un, uh, un conflict. Trebuie să vedem care este obiectivul nostru cel mai important pe care vrem să-l realizăm și anume simplificare. Simplificarea, mai întâi, pentru că evident există o povară administrativă, bine și frumos, dar, în al doilea rând, în ceea ce privește declarația de asigurare și anume rata de eroare. S-ar putea să existe o legătură complexă între aceste două și legislație. Și, în final, un lucru deosebit de important pentru mine, în ceea ce privește băncile, în ceea ce privește autoritățile locale, în ceea ce privește, uh, nu știu, fermierii, Ehm, dacă raportul pe care noi îl facem va ușura viața beneficiarilor, atunci, după ce am petrecut atât de multă vreme dezbătând toate aceste prevederi și dacă ajungem la final cu un raport care e mai lung decât prevederile ca atare, mă întreb unde e simplificarea pe care ne-o doream. Vreau să mulțumesc tuturor oratorilor și intervenienților, am notat sugestiile făcute și eventual dacă aveți comentarii, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru aceste contribuții. În același timp doresc să-mi cer scuze, am întârziat cu 5 minute, poate că în primele 5 minute nu am uh, reușit să urmăresc elementul de legătură între aceste prezentări, care ar putea să-mi clarifice puțin uh, mai mult lucrurile ce ne propunem să atingem prin acest fond de investiții strategice, care să fie punctele de intersectare cu programele de, de infrastructură pe care le avem, ca, cum ar putea să funcționeze efectul de pârghie dacă am putea să avem exemple care să ne convingă, pentru că oricât respect am pentru invitații noștri și pentru performanțele organismelor pe care le reprezintă, trebuie să spun că am auzit multe prezentări care, într-un fel, sunt făcute de la o înălțime de 10.000 de metri, când vezi totul din avion, când stai într-un fotoliu comod dar uh, cred că pe pământ lucrurile poate uh, decurg altfel. Poate că ne puteți oferi exemple concrete în legătură cu ceea ce FC ne poate uh, oferi pentru ca să fim convinși de efectul de uh, adiționalitate pe care aceste investiții strategice l-ar putea crea. Nu m-aș supăra nici dacă am constatat că uh, nu ne-am atins obiectivele, pentru că am meritat totuși să facem această încercare. Dar a vorbi doar abstract despre cât de grozav ar putea să decurgă lucrurile, nu cred că ne ajută să progresăm, pentru că altfel nu vom face decât să încercăm să reglementăm în detaliu uh, elemente uh, în legătură cu care nu știm cum vor arăta ca întreg. Da, noi cheltuim bani. Mul- Mulțumesc. Cred că e o discuție foarte importantă pentru că economia din Europa are nevoie de această finanțare. De aceea e foarte important să facem o diferență și în marja de eroare unde e vorba de fraudă, unde e vorba de o fraudare deci intențională și o folosire falsă a banilor, unde însă este un concurs de circunstanțe și unde se poate uh, să nu se aplice sancțiuni și unde, de facto, s-au văzut uh, erori formale, procedurale, care de multe ori sunt foarte dificile în derularea procedurilor. Pe mine m-ar interesa și la folosirea banilor să știu uh, cât se folosește pentru juriști, consilieri și pentru administrație. Cunosc cazuri din practică în care consilierii sunt plătiți la o oră sau auditorii sunt plătiți la o oră și, desigur, auditoarea nu se mai termină, că fiecare oră care e bine plătită trage după sine o altă oră și dă și o ocupație consilierului. Pe de altă parte, mai sunt și IMM-urile care nu primesc banii pe care i-ar necesita și totuși după aceea uh, juriștii se ocupă de plângerile pe care aceștia le depun și proiectul nu avansează și un cerc vicios. Pentru mine e foarte important la Comisia pentru Bugete, de exemplu, să știu exact dacă se folosește principiul bugetării aplicată după rezultate. E foarte important să știm la proiectele pe care le-am finanțat dacă s-au finalizat, după cât timp s-au finalizat, dacă după 5 sau 10 ani mai funcționează sau nu. Avem multe șantiere care din cauza problemelor juristice și, juridice și birocratice au colapsat din perspectivă juridică și deci n-au putut fi duse la bun sfârșit nici în practică, pentru că nu s-a putut uh, pune de acord lumea implicată pe o bază, pe un temei juridic. Eu sper de aceea ca toate aceste costuri să fie mai întâi analizate chiar din momentul licitației. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectului, foarte important este să ne gândim și la întreținerea proiectului, așa numitul maintenance, pentru că acesta trebuie și el să fie garantat, având în vedere faptul că mulți bani se pierd după aceea. Foarte multe din bugetele pe care le-am alocat s-au pierdut din cauza unei marji foarte mare de eroare și după aceea a fost foarte grav ce s-a întâmplat. M-am pus și eu, spune doamna președinte, pe lista de vorbitori. Am ca raportoare câteva întrebări. În primul rând am o întrebare în legătură cu domeniul de aplicabilitate. Există o parte care, este, care va fi aplicată din 2020 a acestei proceduri și mă întreb de ce trebuie să fac acum reglementările pentru 2020 când nu cunosc programele pentru care reglementez deja. Aceasta e prima prima mea întrebare. A doua întrebare, care parte din instrumentele financiare, pentru că sunt multe și diverse și cu diferite priorități, dacă e să ne uităm la diferitele capitole, de exemplu la 2, la prevederile speciale, la 1, care parte din instrumentele financiare trebuie să mai fie aplicabile în această perioadă de finanțare. Pe noi ne-ar interesa, de exemplu, um, să ni se justifice așa această urgență care ni s-a explicat de multe ori, pentru ce programe se aplică această urgență, deci care sunt acele programe care sunt afectate. Și o întrebare suplimentară, dacă trebuie puse în aplicare, pentru că cred că mi se pare, mi se pare prea ambițios, Uh, cum doriți să faceți acest lucru? Eu zic că dacă vrem să blocăm totul acum, trebuie să schimbăm regulile pe parcurs. Deci, întrebarea mea este, unde se vor face modificări concrete și unde nu? Aceasta e altă întrebare. Și către doamna de la uh, BPI France, aș vrea să o rog să ne dea, să ne trimită o definiție a acestei avans recuperabil, spune doamna președinte, a avansului recuperabil, pentru ca să le vedem și noi, vrem amprenta legislativă a acestei definiții. Mulțumesc. Acum, domnul Musot, doriți să începeți și după aceea mai dau cuvântul dată reprezentanților băncilor. Asociația băncilor din Germania, băncilor publice, n-a venit, deci, din păcate, nu pot să-i dau cuvântul. Vă rog. Oui, moi je... Domnul Artui. Da, mulțumesc. Nu pot decât să preiau toate felicitările ce au fost adresate intervenienților, însă aici e vorba de o, un adevărat exercițiu de simplificare. Și mă întreb dacă operatorii au într-adevăr propuneri de formulat în acest sens. Spre exemplu, dacă e nevoie de uh, un FACE și de un ESIF uh, împreună, oare nu putem fuziona anumite fonduri la un moment dat în așa fel încât să putem simplifica regulile? Eu pot să vă spun că Parlamentul are poate oarecare parte de răspundere în momentul în care votează anumite regulamente. Mă gândesc, spre exemplu, la câteva lucrări în acest sens și noi, ca și legiuitori, uh, uneori avem tendința să complicăm și să multiplicăm complicațiile, pentru că în momentul în care votăm, uh, credem că da, vom rezolva problema cu tare și cu tare, însă aplicabilitatea nu e întotdeauna la înălțimea dorințelor noastre și ambițiilor noastre și de multe ori bunăvoința noastră ne poate duce pe un drum greșit. Așa că aș vrea să știu dacă puteți avea o abordare mai critică față de toate aceste reguli. Și aș dori de asemenea să vă avertizez asupra unui fapt în momentul în care ești uh, în domeniul public, când uh, faci parte din BPI, când ești o casă de depozite și consemnațiuni, în, în fond devii așa un pic uh, indispensabil, pentru că e atât de complicat încât întotdeauna ai nevoie de expertiză din partea operatorilor financiari ca să te descurci. Și ați înțeles foarte bine că exercițiul pe care noi vrem să-l facem acum este unul de simplificare și avem observații foarte critice din partea actorilor de teren care solicită fonduri europene și care au impresia că sunt în fața unui zid, un adevărat uh, sistem foarte complex. Și acum am vrea să știm, ne aflăm într-adevăr într-un demers de simplificare sau pur și simplu mai uh, modificăm pe aici pe acolo și avem un text formidabil care contribuie doar la oarecare simplificare, însă pe teren va trebui să vedem concret dacă într-adevăr se va și verifica acest lucru. Și dacă nu cumva vom ajunge în instanță la un moment dat, tocmai pentru că există acest decalaj între ce anunțăm teoretic și ce facem practic. Um, Mulțumesc foarte mult. Așa cum știți foarte bine, în acest cadru financiar multianual, trebuie să ne facem față unei situații în care există noi instrumente, EFSI, propunerea uh, pentru dezvoltare durabilă și așa mai departe. Sunt instrumente care au fost propuse de către comisie sub președinția domnului Juncker, odată ce cadrul financiar multianual exista deja și fondurile structurale și regulile aplicabile erau deja hotărâte și Parlamentul și Consiliul au fost de acord din motive economice și politice să instaureze aceste noi instrumente. Și evident există o serie întreagă de entități și organisme asociate care încearcă să articuleze diferitele reguli între ele și propunerea pentru acest regulament financiar, articolul 10, omnibus, cu modificarea CPR și a regulilor aplicabile, ei bine, asta ne permite să tragem deja învățăminte dintr-o astfel de situație și avem o abordare în doi pași. Primul pas, să schimbăm deja tot ceea ce putem deja implementa, în așa fel încât să nu întrerupem implementarea uh, între acest cadru financiar multianual și următorul, pentru că noi avem uh, impresia că mulți dintre actorii implicați salută aceste modificări și învățăminte care, într-o al doua etapă, trebuie să fie luate în considerare uh, pentru următoarea propunere a Comisiei Europene de CFM, care va veni poate în următoarele luni, ca să zic așa, și uh, să avem, deci, o, un cadru previzibil integrat pentru noile bu- garanții bugetare și noile instrumente, așa cum se propun ele la titlul 10, capitolul 10. Deci, o abordare în doi timpi în așa fel încât să modificăm acum ce poate fi modificat acum, fără a întrerupe implementarea, și ceea ce va veni în următorul cadru financiar multianual, deci o bază solidă. Mulțumesc! Herr Kuhn, bitte. Domnul Kuhn. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și să mă refer la câteva din uh, întrebările ce au fost adresate. Evident, apreciez foarte mult uh, uh, semnul de întrebare în ceea ce vrește funcționarea EFSI și de ce nu avem niște exemple mai numeroase și mai practice. Astăzi putem spune că, având în vedere acele 10 minute care ne-au fost acordate, evident, uh, în afară de o prezentare mai generală și o examinare generală a propunerii Omnibus, ar fi fost ceva foarte ambițios. Dar suntem în măsură să facem acest lucru și suntem gata să venim și să explicăm care este efectul de pârghie multiplicatoare din partea EFSI. Și dacă ai nevoie de informații suplimentare, suntem gata să vi le furnizăm. Apoi, o altă întrebare referitoare la cât de multe fonduri sunt uh, cheltuite cu sistemele de consultanță, de avocatură și așa mai departe pentru a implementa mandatele. Evident, e un punct foarte important, încercăm întotdeauna să reducem la maxim aceste costuri, dar motivul pentru care aceasta, această consultanță juridică este necesară Uh, noi încercăm de multe ori să o realizăm în intern, în loc să facem apel la consultanța externă. Și încercăm să utilizăm expertința noastră în intern, ingineri, economiști și așa mai departe. Uh, dacă e să ne uităm la costurile instrumentelor financiare comparativ cu impactul la ceea ce se realizează concret uh, pe teren, eu aș spune că aceste costuri sunt mai degrabă moderate, dacă e să ne gândim și la volumele investiționale și să le comparăm cu bugetele pe care le utilizăm pentru a desfășura aceste fonduri. Cred că acestea au fost uh, cele două întrebări principale ce ne-au fost adresate și, având în vedere că ne presează timpul, uh, aș vrea să las cuvântul și colegilor mei, de eventual din partea BPI, să răspundă la întrebări. Euh, în uh, ceea ce ne privește, noi considerăm că această revizuire avea drept scop o armonizare a regulilor de gestiune între regulamentele financiare și diferitele programe de finanțare sectorială ale Uniunii Europene. Deci, ne, ne dorim o coerență sporită între acestea. Acum, în ceea ce privește simplificarea, considerăm că nu se merge suficient de departe. Ca să fim pragmatici, În fond, propunem să se intervină în doi timpi. Pe termen scurt, noi am venit cu niște propuneri care ne-ar permite să răspundem la aspectele cele mai urgente. Justificarea cheltuielilor, o încadrare, o precizare maximă a ceea ce înțelegem prin justificative și chitanțe pentru cheltuieli din partea instrumentelor financiare care mobilizează fonduri structurale, și, evident, o atenție față de intermediari, în așa fel încât procedurile lor de gestiune să poată fi omologate de către Comisia Europeană, în așa fel încât să nu mai existe această incertitudine juridică permanentă care nu le permite să desfășoare fondurile, să, să utilizeze fondurile rapid și eficient. Pe termen mijlociu, ce am putea face este să existe o revizuire mai detaliată a acestui uh, ansamblu de norme și de regulamente uh, aplicabile fondurilor structurale, în așa fel încât să reducem în mod semnificativ povara și să venim cu precizări juridice pe puncte esențiale legate de gestiunea acestor fonduri. Mai întâi, redu- reducerea numărului de prevederi și de reguli, pentru că, în fond, simplificarea dorită inițial pentru dacă îmi permiteți, spune domnul Ahtui, eu am înțeles că BPI primește un mandat din partea regiunilor, în anumite cazuri, pentru a aloca fonduri structurale. Așa este? Dar ne puteți descrie o astfel de operațiune? Da, consiliile regionale astăzi în Franța sunt uh, autoritățile de gestiune și acestea au uh, competența de a ne încredita, încredința nouă mandate de gestiune a fondurilor structurale. Iar aceste fonduri sunt mobilizate prin instrumente financiare pe care noi le-am definit, pe care le propunem regiunilor. În mod tipic, aș putea spune că pot, poate fi vorba, de, eu știu, nu știu, despre un fond de garanții, un fond regional de garanții, care este alimentat în parte de FEDER, fonduri structurale, și în parte de către regiunea respectivă, care vine cu o contrapartidă financiară, cu o compensație financiară și eventual, în funcție de caz, și BPI Franța poate vine și alimenta o parte din acest fond de garanții. Fondul va fi gestionat de, pentru regiune de către BPI Franța și uh, va acorda creditele bancare care vor fi uh, oferite uh, participanților la proiecte din acea regiune. Și care sunt exigențele Comisiei Europene? Ce anume trebuie să justificați dumneavoastră pentru a putea utiliza aceste fonduri structurale și regionale și pentru a le aloca? Am să dau un prim răspuns foarte pe scurt și eventual am să o las pe colega mea, Selin uh, Nguyen, care este expertă pe subiect și care va veni și va completa acest prim răspuns. Astăzi ne confruntăm mai mult cu probleme de, de interpretare a textelor și anume, trebuie să respectăm un ansamblu de prevederi prevăzute în CPR, Uh, indiferent că e vorba de etapa prealabilă de selecționare a proiectelor de către consiliile regionale, până la procedura finală de raportare către autoritatea de gestiune și la mijloc având diferite uh, operațiuni care trebuie justificate cu chitanțe referitoare la fondurile FEDER. Deci există un lanț întreg de gestiune care este foarte lung și fiecare etapă a acestui program de gestiune uh, înseamnă că trebuie să putem justifica intervenția noastră ținând seama de interpretarea ce poate fi făcută a regulamentului financiar european. Și aici intervine problema. Cu toții ne confruntăm cu aceste probleme de interpretare. Și asta limitează capacitatea noastră de intervenție în momentul de față. Spre exemplu, controle care pot fi realizate de către entități naționale de control și care ar putea considera că o operațiune este eligibilă și perfect justificată având în vedere reglementarea și Asta într-un caz. Și într-un alt caz, un alt inspector s-ar putea să ne spună că, de fapt, nu, justificarea nu e suficientă. Noi, ceea ce încercăm să facem și să promovăm astăzi este să avem o revizuire a acestor texte care să ne permită să clarificăm niște aspecte juridice foarte importante în acest proces de gestiune a fondurilor și să avem un dialog cu autoritățile din partea Comisiei Europene și din partea autorităților naționale, în așa fel încât să obținem răspunsuri la întrebările noastre. Dacă am obține deja asta, ar fi perfect. Și cine ar avea ceva de uh, câștigat? Noi cu toții, pentru că astăzi avocații au interpretări diferite, nu sunt ferm pe niciun punct și Comisia ne spune că noi suntem cei care trebuie să vedem. Deci, răspunderea interpretării textelor ne revine nouă. Și avem prea puține căi de atac. De aceea, Ideea este mai întâi să clarificăm și să precizăm această reglementare, poate în următorul cadru financiar multianual, asta se poate face, și pe termen mijlociu să avem acest proces de omologare, în așa fel încât o procedură de gestiune să fie omologată în mod ex ante de către Comisia Europeană care să ne garanteze că, da, uitați, procedurile acestea de gestiune sunt fiabile și nu vom veni ulterior să facem o constatare uh, opusă, uh, în așa fel încât să avem un maxim de siguranță în procedurile noastre. Mulțumesc. Eu uh, sunt președintele Comisiei pentru Bugete, dar totuși eu cred că această insecuritate juridică cred Ce anume? Întreabă vorbitoarea. Cred că, da, Consiliul Juridic e anxiol- și anxiolitice, asta este ce a spus? Întreabă vorbitoarea. Oui, bonjour, Céline Nguyen, je travaille également à BPI. Bună ziua, și eu lucrez la BPI, sunt Céline Nguyen și lucrez pe FEDER. Propunerea noastră este foarte operațională. Noi ceea ce ceea ce limitează, de fapt, uh, folosirea federului la întreprinderi este insecuritatea și echilibrul între audituri și costurile care vor permite finanțarea proiectelor cu adevărat. Noi considerăm că propunerea de clarificare a auditării și a procesului unde se termină, um, unde începe mandatul gestionarului financiar, va permite să reechilibrăm și să recuperăm aceste costuri. Deci să punem mai puțin bani în auditare și mai mulți bani în FEDER și în urmărirea proiectelor financiare. Mulțumesc. Domnul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce am auzit eu înainte și înțeleg că partenerii noștri de la BPI Franța sunt experți pe subiect, cel puțin eu plec de la această premiză, deci ceea ce am auzit ne arată că în perioada aceasta de finanțare încercăm să intrăm în zid cu fondurile structurale pe această perioadă de finanțare. Există deja țări care au o experiență în administrație foarte mare, care au experți și dacă acestea au dificultăți atât de mari, Înțeleg uh, ce aud acum din țări care nu au în niciun caz această expertiză și experiență în domeniul administrației și aceasta face ca confuzia să fie și mai mare. Deci eu zic că este momentul să lansăm discuția despre noul regulament și să folosim această discuție pentru a ajunge la o procedură rațională care să permită ca fondurile structurale să-și atingă obiectivele pe care le au, pentru care au fost create, adică în acele regiuni în care e nevoie de, e nevoie de o creștere a dezvoltării de locuri de muncă, să poată cu adevărat să fie ajutate, iar acolo unde trebuie menținută competitivitatea, de asemenea, să se poată menține. Ceea ce înțeleg eu de aici este că aceste două posibilități de investiții pe care le oferă fondurile structurale și uh, Face-ul uh, trebuie să fie armonizate. Însă mi se pare acum că este aproape imposibil să facem așa ceva, chiar și dacă dorința este mama gândului, dar totuși sistemele sunt atât de diferite încât în momentul de față mie îmi lipsește fantezia necesară pentru a le putea combina. Și, de asemenea, îmi lipsește și ideea cum am putea să găsim personal care să fie competent în cele două domenii, așa de bine încât să le poate duce sub aceeași umbrelă. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem un minut. Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor, dar vreau să mulțumesc tuturor înainte să dea cuvântul dânsului. Oricum, drumul către iad merge, e pavat cu bune intenții, ca să spunem așa. Mi-aș fi dorit să avem mai, mulți, mai mult timp pentru a putea să tratăm subiectul mai în profunzime și pentru a vedea ce putem face cu amendamentele care sunt bune, care merg în direcția bună, care nu. Și uh, vreau să vă mulțumesc celor care au venit, așa că domnul uh, Ashworth vorbește engleză, deci pot să-i dau cuvântul la sfârșit. well, uh, <clears throat> Chairman, just to join with you in thanking our guests today for the presentation. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc și eu oaspeților de astăzi pentru prezentările pe care le-au făcut. Cred că am plecat cu mai multe întrebări decât răspunsuri și cu multe neclarități, ceea ce ne arată de fapt cât de mult mai e de făcut în domeniul regulamentelor financiare, ceea ce nu face decât să-mi confirme îngrijorarea că nu a fost uh, lăsat destul timp pentru a trata subiectul. Sunt însă foarte recunoscător pentru părerea experților și repet ceea ce am zis și mai devreme și ceea ce au zis și alți colegi cu alte ocazii, și anume că dacă experții au dificultăți, cu aceste regulamente și reglementări, cu siguranță la momentul aplicării acestora în statele membre va mai uh, fi mult de făcut. Simplificarea trebuie să fie cea mai importantă chestiune, cea mai importantă cale care să ne ghideze și mă întreb cum să putem reuși așa ceva atât de dificil. Mulțumesc! Mulțumim interpreților pentru că ne-au acordat timp suplimentar și noi vă mulțumim și se încheie ședința.